dispoziția dumneavoastră pentru orice discuții suplimentare și sper că nu este ultima dată când discutăm problema Mercosur. Uh, domnule comisar, sunt sigur că nu este ultima dată când discutăm acest uh, punct, însă acum încheiem această discuție și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi uh, raportului Alan Cadet. Regimul de import al produselor pescărești și de acvacultură în Uniunea Europeană în perspectiva reformei uh, politicii comune de pescuit. Uh, și dau cuvântul acum domnului raportor Cade, 4 minute. Domnule țar, domnule comisar, dragi colegi, una dintre ideile puternice ale acestui raport este necesitatea de a ajunge la o coerență care este indispensabilă între politica comercială comună și politica comună în domeniul pescuitului. În această perspectivă, nu putem decât să ne bucurăm că vedem astăzi reuniți pe băncile comisiei, pe comisarul pentru uh, pescuit, doamna Manachi, interlocutoarea noastră obișnuită și uh, pe uh, comisarul pentru comerț, Karel de Gucht doi comisari pentru un singur raport. Câtă onoare! Dați-mi voie totuși să consider uh, surprinzătoare și flatantă această dublă reprezentare a Comisiei, care este de altfel destul de neobișnuită. Făcând onoare raportului, importul produselor de pescuit și de acvacultură reprezintă mai bine de 60% din consumul comunitar. Acest nivel îngrijorător în ceea ce privește importurile este rezultatul unui fenomen dublu. Pe de o parte, o scădere a producției comunitare, pe de altă parte, o tot mai mare deschidere a pieței comunitare la importuri, prin politicile comerciale promovate de Comisie în ultimii 10 ani. Aceste evoluții pun în dificultate pe pescarii comunitari care, în mod paradoxal, nu pot să câștige suficient bani, dar Oferta este uh, mai mică decât cererea pentru majoritatea speciilor. Există niște obligații de mediu sociale și sanitare pe care trebuie să le respecte, dar simt cu amărăciune că acest lucru nu se aplică și produselor care sunt importate masiv din terțe țări. Aici este vorba de supraviețuirea unui sector european, pescuitul viabil, furnizori de alimente sigure și de bună calitate și care contribuie uh, la identitatea culturală a litoralului. Supraviețuirea pescuitului uh, european nu este o chestiune negociabilă. În esență, cerem în primul rând menținerea de către Uniunea Europeană a unei protecții tarifare semnificative pentru produsele pescărești și de acvacultură care să mențină uh, valoarea de preferență față de alte uh, țări terțe, țările în curs de dezvoltare, precum și eficiența mecanismelor OMC pentru a asigura uh, viabilitatea uh, industriei noastre de prelucrare. Trebuie uh, să cerem uh, ca aceste produse să fie tratate ca produse sensibile. De asemenea, trebuie să condiționăm preferințele comerciale acordate unor terțe țări uh, cu respectarea normelor sociale și sanitare stricte. Apoi, în al treilea rând, cerem transferul responsabilității principale pentru a purta negocierile comerciale cu privire la produsele pescărești și de acvacultură de la comerțul, de la uh, comisarul pentru uh, comerț, uh, comisarului pentru pescuit. Momentul mi se pare foarte bine ales pentru a purta această dezbatere fundamentală. Suntem în ajunul unei reforme importante a politicii comune de, în domeniul pescuitului. Trebuie să reconsiderăm o serie de concesii inoportune pe care Comisia le-a făcut în numele Uniunii Europene. În plus, la inițiativa comisarului de Gucht prezent aici, Comisia Europeană a deschis o uh, consultare publică pentru elaborarea noilor linii directoare pentru politica uh, comună uh, în cadrul pescuitului pentru strategia 2020. Parlamentul European este co-decident atât în politică comercială cât și în politica în domeniul pescuitului. De aceea, punctul său de vedere trebuie ascultat și respectat. Comisia și Consiliul trebuie să țină cont de recomandările conținute în acest raport. Oricum, vor fi foarte vigilenți în lunile următoare și personal vorbind, voi uh, lucra în continuare pe această temă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Cadec. Da, vreau să o salut pe doamna comisar Damanaki și dau cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Cadec și comisiilor Parlamentului European care au uh, produs acest raport din proprie inițiativă. Ați regretat că Carta Verde privind uh, reforma PCP nu acorda suficientă atenție acestor chestiuni. Obiectivul meu de astăzi este să vă asigur că Comisia se angajează să ia în considerare pe deplin toate politicile care au un impact Uh, asupra reformei politicii comune de pescuit. După cum am spus, obiectivul reformei este acela de a transforma, de a um, opri spirala negativă în care ne aflăm acum. Avem nevoie de un sector care să fie uh, performant din punct de vedere economic și să, să respecte criterii ecologice, ceea ce nu se întâmplă astăzi. Avem nevoie de niște reguli care să asigure exploatarea durabilă a resurselor piscicole, în același timp pescarii noștri, familiile lor și comunitățile să poată să ducă un trai decent din activitatea lor. Avem nevoie de un pescuit care să poată să facă față provocărilor pieței și la nivel național și la nivel internațional și acum și în viitor. Am auzit îngrijorările dumneavoastră despre concurența neloială din partea unor terțe și absența unor condiții echitabile pe piață în ceea ce privește aspectele sociale, de mediu, cerințele de durabilitate și de uh, siguranță alimentară. Dați-mi voie să vă spun că aceeași îngrijorare a fost exprimată de toate statele membre care au luat cuvântul la ultimul uh, Consiliu de Agricultură și Pescuit. Așadar, avem nevoie de un răspuns aici în timp ce schimbăm regulile pentru uh, pescuitul european în contextul uh, reformei PCP, una dintre provocările cele mai mari va fi tocmai aceea de a face tot ce putem pentru a asigura un teren echitabil pentru toate produsele care sunt introduse pe piața europeană. De exemplu, va trebui să colaborăm cu toții pentru a pune în aplicare complet și eficace legislația noastră împotriva pescuitului uh, ilegal, nereglementat și nedeclarat, pescuitul INN. Aș vrea să vă spun de asemenea că suntem angajați în continuare uh, în ceea ce privește respectul principiilor internaționale de bună guvernanță maritimă și a pescuitului împreună cu partenerii noștri, de asemenea și comportamentul lor în ceea ce privește protecția mediului și a condițiilor sociale. Susțin cu fermitate cererea dumneavoastră de o mai bună coerență a politicilor noastre. Trebuie să conlucrăm cu o viziune globală și integrată. Două treimi din peștii consumați în Europa, după cum ați spus, sunt importați pentru a asigura că se aprovizionează în mod uh, corespunzător uh, industria prelucrătoare și pentru a asigura prețuri bune pentru consumatori. O treime din uh, Uh, piața europeană este uh, aprovizionată de un sector european care include multe locuri de muncă și, de asemenea, industrie prelucătoare, multe întreprinderi. Așadar, în timpul acestei reforme majore, politica comercială europeană a trebuit să ia în continuare în considerare natura complexă a sectorului pescuitului, precum și realitățile sale economice și sociale. Eu uh, voi colabora îndeaproape cu colegul meu, domnul de Gucht, pentru a avea suficient timp pentru ajustările care trebuie făcute, luând în considerare ritmul reformei PCP. În ceea ce privește negocierile OMC, dăm o atenție deosebită în negocierilor privind subvențiile. Noi considerăm că ar trebui întotdeauna să susținem uh, un pescuit uh, ecologic și inițiative uh, inovatoare ale statelor membre. În ceea ce privește revizuirea politicii, politicii de piață, sunt de acord că, uh, cu, ceea, cu ceea ce spune acest raport noile instrumente ar trebui să se bazeze pe uh, dispozițiile privind organizarea comună a prețurilor. Ar trebui să consolideze organizațiile de producători pentru aceștia să poată face mai bine legătura între uh, cerere și ofertă, ca și calitate și ca și volum. De asemenea, trebuie să fie asigurată o aprovizionare stabilă a pieței și, de asemenea, să se furnizeze informații consumatorilor, ceea ce ne duce la etichetare. Consumatorii vor să știu mai mult despre produsele piscicole pe care le cumpără. Vor să știu dacă unde a fost crescut uh, sau prins uh, peștele, vor să știu dacă produsele respectă condițiile de mediu sau uh, respectiv de pescuit durabil. Comisia este pregătită să vină cu inițiative legislative, să lucreze pe inițiative legislative pentru a furniza informații necesare consumatorilor. În ceea ce privește acvacultura, Comisia este angajată obiectivelor strategiei pentru o dezvoltare durabilă a acvaculturii, așa cum am discutat deja în raportul Parlamentului European. Suntem de asemenea de părere că dezvoltarea acvaculturii în Uniunea Europeană poate să ducă la o dependență redusă de importuri și să răspundă mai bine uh, creșterii, uh, cererii în creștere. Vreau să subliniez că dezbaterea de astăzi ne va furniza o contribuție importantă la pregătirea reformei PCP și în același timp va transmite un semnal politic important, unul pozitiv, către femeile și bărbații din sectorul uh, pescuitului european care trebuie să se pregătească, pregătească pentru o disciplină mai uh, severă, dar de asemenea așteaptă un mesaj de speranță pentru viitorul lor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna comisar Damanac. Acum vreau să le rog pe comisarul Decu să ne expună părerile dânsului. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri. Comisia salută decizia Parlamentului European de a pregăti un raport din proprie inițiativă în ceea ce privește regimul de import pentru produse, produse pescare și de avacultură. Uh, Parlamentul reflectă negocierile uh, destul de dificile din domeniul pescuitului. Parlamentul trebuie să țină cont de următoarele observații uh, în legătură cu raport, proiectul de raport Comisia este conștientă de natura specială a sectorului pescuitului și importanța sa pentru regiunile de coastă. Am ținut cost, cont de aceste considerente în implementarea politicii comerciale. Noi trebuie să reconciliem interesele diverse ale diverselor părți ale sectorului de pescuit afectate, producători, consumatori, prelucrători. Obiectivul Comisiei este să ajungă la un rezultat echilibrat uh, ținând cont de uh, obiectivele de dezvoltare. Recunoaștem că Uniunea Europeană depinde de importurile de pești și produse de acvacultură pentru a își uh, îndeplini cererea. Reforma actuală a politicii comune pentru pescuit este o oportunitate bună ca Uniunea Europeană să consolideze importanța sectorului și uh, să concureze la nivel global, atât la nivel multilateral și bilateral uh, sau regional. Comisia ține cont și va ține cont de uh, natura complexă a sectorului de pescuit pentru a se asigura că va exista un echilibru între uh, interesele afectate de politica comercială. Comisia încearcă să asigure un cadru uh, suficient pentru aceste ajustări. Mă voi referi la una dintre sugestiile principale ale raportului, și anume uh, atașarea uh, produselor pescărești din APNA. Aceste produse pescărești din APNA uh, ar putea să ducă la presiuni extrem de mari de liberalizare a, produ- produ- a pieței comunitare. Însă responsabilitatea uh, și responsabilitatea s-a cerut să fie transferată uh, către Comisia Pescuit. Însă, com- întregul colegiu de comisari este responsabil pentru deciziile luate. Uh, comisarul pentru comerț și nu acționează singur, ci colaborează cu uh, Direcția Generală Mare și cu ceilalți directori implicați la toate nivelurile deciziei. Comisia asigură Parlamentul European că uh, necesitățile uh, sectorului de pescuit sunt luate în considerare. Noi apărăm interesele sectorului comunitar în negocierile comerciale și ținem cont de uh, punctele sensibile, chiar în fața presiunilor uh, din partea partenerilor comerciali. Comisia, de asemenea, caută să elimine orice bariere comerciale care amenință potențialul de export al industriei comunitare, asigurând un teren egal pentru uh, toți actorii Uh, în ultimul rând, uh, raportul menționează îngrijorări din partea uh, actorilor implicați în ceea ce privește importurile și standardele care se vor aplica acestora. Uniunea Europeană este hotărâtă să aplice standardele de muncă și de mediu. Există un capitol care este inclus în aceste uh, negocieri la ONU, FAO și în organizațiile de gestionare a pescuitului. Aș încheia prin a mă arăta dispus să continui discuția cu membrii Parlamentului European în ceea ce privește produsele de pescuit și acvacultură. Mulțumesc, domnule comisar. Are cuvântul acum domnul Jado, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, domnule comisar. Cred că trebuie să observăm uh, convergența Comisiei Pescuit uh, și Comisia INTA în ceea ce privește concluziile și propunerile făcute în acest cadru. S-a spus, pescuitul este un uh, sector extrem de important pentru teritoriu, pentru uh, ocuparea forței de muncă, pentru identitatea culturală în Europa. Europa n-a fost Uh, un uh, sector care n-a fost întotdeauna foarte tare în ceea ce vește resursele halieutice și acum avem un sector supraexploatat. Vrem să lăsăm să credem astăzi, prea des, că obiectivul unei, unei politici comune în domeniul pescuitului ar fi de adaptare a pescuitului la globalizarea schimburilor produselor pescărești și vedem astăzi impactul dur în uh, domeniul social, economic și în ceea ce privește mediul apărăm cu putere o integrare mai marcată a criteriilor sociale de mediu în acordurile comerciale atunci când este vorba de produse pescărești. Susținem ideea de a retrage pescuitul, produsele pescuitului ă, din ă, sectorul APNA pentru că uh, pescuita nu este uh, o șosetă sau o mașină de spălat, ci este o chestiune de securitate alimentară în ceea ce privește biodiversitatea. Trebuie să fim foarte clari însă. Din momentul în care aducem asta în negocierile internaționale, politica noastră europeană trebuie să fie exemplară, să avem mai mulți pescari mai bine uh, plătiți, care nu supraexploatează stocurile în apele teritoriale ca în apele uh, teritoriale unde achiziționăm drepturi în domeniul pescuitului. Mulțumesc. Acum, uh, din partea PPE, domnul Antinoro, un minut și jumătate. Grazie, signor Presidente. eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor comisari, dragi colegi, vreau să îi mulțumesc domnului Cadec pentru munca excelentă pe care a făcut-o la un raport atât de important ca și regimul importurilor de produse pescăre și acvacultură, un sector atât de important. Cred că e important să analizăm cu atenție situația, să ne asigurăm că importurile respectă standardele noastre de sănătate și de mediu. Dar, de asemenea, trebuie să ne întoarcem puțin în timp. Există un aspect foarte important pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere. Este ceva ce am uh, reținut atunci când au vorbit comisarul uh, de Gucht și alți uh, vorbitori de acest conflict de puteri între sectoare diferite. Cred că este vorba de ipocrizie, e un aspect care trebuie să fie subliniat. Sigur că sectorul pescuitului este extrem de important și dacă nu dorim ca pescarii noștri să trebuiască să își reducă în mod continuu activitatea pentru că sunt uh, Uh, forțați, sunt uh, obligați de tot mai multe constrângeri, dacă asta e situația, atunci trebuie să muncim mai mult. Amândoi comisarii au spus, cred, că sunt pregătiți să uh, suflece mânecile și să muncească foarte serios, dar cred că e nevoie de un front comun, de o linie unică. Președintele întrerupte, întrerupe. Dar este absolut vital să avem perspective de viitor. Mulțumesc, dragi colegi, spune președintele. Vă rog să vă respectați timpul pentru că deja suntem în întârziere. Domnul Capula Santos, pentru social-democrați. Signor prezident, signore... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați comisari, domnilor colegi, produsele pescărești și de acvacultură reprezintă o parte foarte importantă a dietei europene noi importăm mai mult, importăm mai mult de 60% din necesitățile noastre, după cum a spus domnul comisar de Ucht. Acest lucru arată cât de important este raportul domnului Cadec și ca raportor din umbră am conlucrat cu el pentru a găsi o abordare echilibrată pentru sector, pentru locurile de muncă și pentru consumatori. Bineînțeles că grupul social poate să susțină ideile din spatele raportului domnului Cadec, în special necesitatea de a garanta calitatea și uh, sănătatea acestor produse pescărești importate. Uh, de exemplu, și elemente implicate în procesarea și conservarea acestor produse. spun că grupul meu al socialiștilor și democraților va vota pentru acest raport și îl felicit pe domnul Cadec. Domnul Gallagher pentru Liberal și Democrați. Vreau să îl felicit pe domnul Cadec pentru că a elaborat acest raport. Prețul pescuitului ă, plătit de pescuit este plătit de concurența cu, din terțe țări calitatea acestor uh, produse nu este supusă regimului riguros la care sunt uh, supuși agenții economici europeni. Aceste produse pot să intre pe piața europeană la un uh, preț care nu este economic pentru producătorii europeni. În contextul reformei PCP, această problemă trebuie abordată și cred că doamna comisar Damanaki o va face. Uh, ambii comisari au vorbit uh, despre produsele importate, dar uh, noi importăm 46.000 de mii de tone anual, ceea ce este foarte mult. Vrem să rezolvăm această problemă și dacă vrem să o facem, trebuie să vorbim de substituția importului uh, să uh, înlocuim cei 66% cu 50% pe o perioadă de 10 ani, dar uh, pentru asta uh, este uh, necesar să simplificăm procedurile și toate uh, direcțiile generale, toate departamentele guvernamentale și membrele, statele membre trebuie să lucreze împreună în beneficiul acestui sector. Mulțumesc, doamna Lovin, pentru versi. Nu mai mult de un minut și jumătate. Talman, ärade ledamöter. Jag välkomnar... Mulțumesc, domnule președinte. Salut raportul domnului Cadec despre importurile de produse pescărești. Stocurile de pești ale Europei au uh, scăzut foarte mult, mai mult de 60% din uh, peștele consumat în Uniunea Europeană este important. Și nu trebuie ca lucrurile să continue așa. Dacă ne gestionăm bine stocurile proprii de pește într-un mod durabil, uh, conform, uh, conform producției maxime sustenabile, atunci Europa ar putea să aibă un sector al pescuitului durabil. Trebuie să ne asigurăm că nu uh, doar exportăm produsele noastre în alte țări. Raportul CADEC menționează o serie de instrumente pe care Uniunea Europeană poate să le folosească, unul dintre ele fiind regulamentul prin pescuitul INN. Toți peștii importați pe piața europeană trebuie să fie însoțiți de documente care să arate unde și când au fost pescuiți. Uh, acesta este un prim pas, dar nu este suficient. În multe zone ale lumii, pescuitul ilegal este o mare problemă. Statele sărace nu au resursele să facă față acestei probleme. Sunt țări unde e o corupție foarte răspândită și e, nu e foarte greu să obții documente justificative pentru a exporta peștele. un european este cel mai mare importator de pește și deci trebuie să își asume responsabilitatea să uh, ofere asistență tehnică și economică ca și ajutor pentru alte țări pentru ca aceștia să aibă niște mecanisme mecanisme de supraveghere și de control uh, adecvate. Națiunile Unite, de asemenea, au instrumente și acorduri care trebuie să fie utilizate, dar trebuie să fie puse în aplicare în mod adecvat. În 2006, Uniunea Europeană a analizat uh, implementarea uh, con, uh, con, conduitei uh, FAO pentru un pescuit durabil. Mulțumesc! Domnul Grobaci pentru conservatori și reformiști. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate doamne, stimați domni, vreau să-i mulțumesc cu mare căldură domnului Cadec pentru acest raport curajos. Acest raport este unul foarte important pentru politica noastră comună de pescuit care tocmai se reformează. La elaborarea acestui raport am văzut cât de multe domenii ale politicii comune de pescuit există care sunt uh, semnificativ uh, uh, diferite față de ceea ce spune Comisia despre ele. Și de aceea noi trebuie să, avem, să fim vigilenți pescarii consideră că acest raport este de o mare importanță pentru că el afectează în mare măsură politica comună a pescuitului. Doamnă comisar, la multe întâlniri cu noi ați spus că politica comună a pescuitului trebuie să fie transformată din uh, rădăcini. Dacă puneți în aplicare acest raport, atunci acesta oferă o alternativă conceptului Comisiei Europene. Mulțumesc. Doamna Dodds, un minut. Thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor comisari. În primul rând, Mulțumesc raportorului pentru raportul său. În 21 iulie 2008, ca răspuns al crizei economice din domeniul pescuitului, Consiliul European a adoptat măsuri specifice temporare pentru restructurarea flotelor. Însă, pescarii au fost uh, loviți de recesiunea globală. Uh, producția de langustine vândute în uh, Irlanda de Nord a scăzut extrem de mult, însă, în același timp, importurile de uh, pește au uh, devenit din ce în ce mai comune. Avem nevoie de pește și de importuri, însă acestea nu trebuie să vină uh, cu orice cost. În uh, același timp se încearcă eliminarea subvențiilor, însă uh, este ironic că în același timp se importă produse de acvacultură și pescărești care încalcă uh, regulile pe care noi încercăm să le implementăm. Există aici o lipsă de coerență și în același sens, în acest sens uh, susțin raportul domnului Cadec. Mulțumesc, stimați colegi. Vă rog, voturile vor avea loc la ora 12 și 20, așa încât vă rog păstați liniștea pentru a putea termina acest raport. Urmează doamna Fraga Esteves. Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, raport este ca o reacție la frustrările uh, comunității pescărești din Uniunea Europeană. Nu se dorește protecționism. Ceea ce doresc este să se analizeze modul în care uh, acționează DG, uh, uh, Direcția Generală de Specialitate, pentru ca să nu fie strivit și mai mult. De aceea se cere ca uh, problemele să fie trecute în responsabilitatea DG Mare de la DG Commerce. E vorba de produse foarte sensibile și exemplul clasic ar fi uh, tonul. Să vă dau un exemplu Uh, în ceea ce privește uh, acordurile cu Papa uh, Guinei și cu Fiji în această privință. Acest lucru ajută concurenții noștri Thailanda și Filipinele, de fapt. Domnule comisar, grație politicii promovate de dumneavoastră, trebuie să promovăm dezvoltarea durabilă nu știu dacă cunoașteți ce spun ONG-urile în legătură cu exploatarea muncii uh, copiilor, uh, locuri de muncă nesănătoase, impactul îngrozitor pe care îl au asupra coastelor acestor țări cu care facem comerț. Trebuie să opriți acest lucru. Mulțumesc, uh, doamna Fraca. Domnul Gallagher are un punct de procedură comportamentul membrilor Parlamentului de astăzi este o rușine. Acest lucru nu se întâmplă în niciun alt Parlament din lume. Dacă nu îl respectă pe uh, președintele Comisiei de Pescuit și pentru domeniul pescuitului, vă propun să suspendați această ședință până când vom putea să, ne, să discutăm în liniște. Mr. Gallagher, we have to... Domnule Gallagher, trebuie să continuăm și aș dori să-i rog din nou pe colegi să păstreze liniștea pentru a mai putea discuta încă 10 minute și pentru a termina acest raport extrem de important. Uh, doamna Rodus, acum are cuvântul. Președinte. Stimate domnule președinte, stimată doamnă Maria Damanachi, Politica comună de pescuit uh, face, trebuie să facă față unor provocări enorme. Pescarii noștri au stocuri din ce în ce mai reduse din care pot pescui și în același timp trebuie să facă față unei concurențe nedrepte pe piața globală. Trebuie urgent să facem reforme radicale pentru a face față pescuitului ilegal în apele europene și pentru a asigura supraviețuirea pes sectorului pescuitului european. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă Damanachi, că nu trebuie să-i supra-solicităm pe pescarii noștri. În primul rând le uh, cerem să își reducă uh, activitatea și apoi liberalizăm piața. Să facem aceste două lucruri în același timp uh, e, e dezastruos pentru pescă, pescarii noștri, uh, pentru că e nevoie de o refacere a stocurilor de pește și de o îmbunătățire a concurenței. Uh, o mai bună comercializare este foarte importantă pentru supraviețuirea sectorului. Eu cred că consumatorii europeni sunt pregătiți să plătească mai mult pentru peștele european dacă li se explică mai bine care este originea acestor produse. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Reimers. Acum un minut. Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, stimate domnule comisar, vreau să îl felicit pe domnul Cadec pentru acest raport uh, plin de succes și echilibrat. De asemenea, vreau să-i mulțumesc pentru buna colaborare reglementarea importurilor de produse pescărești și de acvacultură în Uniunea Europeană se află în fața unor mari provocări. Piața europeană pentru produse pescărești are un volum de 12 milioane de tone și 55 de miliarde de euro. Este cea mai mare piață din lume. Această piață crește foarte rapid și este uh, din ce în ce mai mult dependentă de importuri din state terțe. De aceea este important uh, ca condițiile în care sunt produse aceste uh, produse să fie controlate atunci când ele sunt importate în Uniunea Europeană. Am uh, depus două amendamente care cer să se ia în considerare uh, situația economică din regiunile ultraperiferice din Europa. Liberalizarea pieței uh, nu este singurul motiv pentru dificultăți. De asemenea, importul masiv de produse pescărești uh, pe uh, piața europeană uh, poate să influențeze obiceiurile alimentare ale europenilor. De aceea vă rog, stimați uh, colegi, președintele întrerupe. Îmi cer scuze, spune președintele, trebuie să vă întrerup. Are acum domnul Valența două minute. Panie președinte, mam mało czasu, więc chciałbym jedynie pod... Domnule președinte, am foarte puțin timp. Vreau doar să subliniez, așadar, ce este important în raportul domnului Cadec. Pescarii nu ar trebui să fie tratați produsele pescărești nu trebuie să fie tratate ca și alte produse, ci trebuie să se supună regulilor OMC, mai ales când este vorba de produse sensibile. Cred că domnul Cadec a subliniat foarte bine specificitatea acestor produse în raportul său. De aceea trebuie să analizăm dacă ar fi pozitiv uh, în cazul produselor pescărești să aplicăm normele, să eliminăm normele pentru produsele sensibile, sensibile din agricultură. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Trautmann, un minut. Captain Trautmann. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări pentru colegul nostru Cadec pentru munca sa excelentă. Textul său reprezintă o evoluție în legătură cu uh, conceptul de liber schimb, linia uh, adoptată aici mi se pare cel puțin naivă. Bineînțeles că producția europeană nu este suficientă, însă înainte de a recurge la importuri, trebuie să intensificăm eforturile de uh, păstrare a stocurilor noastre și de gospodărire a resurselor acvatice în ceea ce privește importurile, trebuie să garantăm că piața europeană de produse de pescuit și de acvacultură nu suferă în urma concurenței neloiale și uh, a aplicării tarifelor vamale derizorii. Trebuie să respectăm și tare, normele de mediu și sociale din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează doamna Patrao Neveș. Un minut. Domnule președinte, domnilor comisari, doamnă și domnule comisar, astăzi Europa este cea mai mare piață uh, pentru acvacultură și raportăm o un import mai bine de 60%. Producția noastră nu este suficientă pentru a face față uh, cererii, de aceea trebuie să importăm astfel de produse. Uh, trebuie să analizăm două aspecte cruciale în acest context. În primul rând, să creăm condițiile care sunt excesare astfel încât uh, consumatorii din Uniunea Europeană să aibă acces la uh, produse pescorești și de acvacultură care sunt de calitate foarte bună atunci când sunt importate. În al doilea rând, un cadru pentru o concurență loială pentru, atât pentru produsele importate cât și pentru uh, cele uh, care sunt crescute în, uh, sau prinse în Europa. De aceea, și produsele din import ar trebui să îndeplinească aceleași cerințe de uh, mediu, uh, sanitare și social pe care trebuie să respecte produsele comunitare. Este necesar, în special, să revizuim mecanismele folosite pentru a permit o serie de compensări uh, cu, uh, ale taxelor scăzute care sunt uh, aplicate. Alain Cadec a elaborat un raport oportun și a făcut propuneri utile dacă vrem să dezvoltăm un sector durabil în Europa, inclusiv în ceea ce privește comercializarea. Mulțumesc, dragi colegi, încă o dată vă rog să fiți răbdători și să uh, nu faceți uh, să nu uh, deranjați ședința. Mm, vă rog să păstrați liniștea încă 5 minute. Doamna Andreas Barea. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, doamna comisar Damanaki, mulțumesc și comisarului de Hucht pentru răspunsurile la un raport extrem de important. Regimul de import Uh, este un subiect extrem de important. Este păcat că îl discutăm chiar înainte de voturi. Sunt, sunt probleme extrem de importante și trebuie să examinăm de aproape toate aceste domenii unde există o concurență neloială și în Europa și în restul lumii. Aș dori să ne întreb pe comisarul pentru comerț următorul lucru. Nu putem continua să tratăm domeniul pescuitului ca uh, un domeniu care nu este uh, vital. Pescuitul este un domeniu uh, vital și trebuie să îndeplinească uh, condițiile OMC și FAO. Nu putem să ne sal- apărăm piețele dacă nu uh, garantăm uh, pescuitului status, statutul de Uh, produs uh, de domeniu sensibil. După cum, am menționat, după cum am menționat, vom sări peste procedura intervenției spontane, dau din nou cuvântul comisiei și vă rog din nou să păstrați liniștea. Sunt sigur că cu toții așteptăm să ascultăm răspunsurile comisiei. Mr. Atkins, points of order. Domnul Atkins, un punct de procedură. Chairman, Domnule președinte, mă ridic din nou pentru a vă sugera, pentru a sugera prin dumneavoastră conferinței președințelor, președinților că ni s-a spus inițial că la ora 12 vor avea loc voturile, a fost amânat cu 5 minute votul la fiecare 5 minute, este uh, o bătaie de joc la adresa Parlamentului. Cineva trebuie să pună ordine în toată această harababură. S-a spus că voturile vor fi uh, amânate pentru, 15, uh, pentru 12, 15, 12, 20, așa încât uh, să continuăm cu răspunsurile date de comisari. Doamna comisar Damanachi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce pot să fac uh, este să fiu foarte succintă pentru a ține cont de toate preocupările care au fost exprimate de parlamentari. Și așa cum a spus-o domnul de Gucht și eu, încercăm să găsim un echilibru. E nevoie de un sector al pescuitului viabil. Avem o serie de obligații asumate față de OMC și alte organisme internaționale. Aș dori să reasigur pe toată lumea că facem tot ce ne stă în putință pentru a contribui astfel încât reforma PCP să fie în interesul și viitorul uh, pescarilor noștri. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar. Acum îi dau cuvântul, dacă dorește să o facă, uh, domnului uh, Cadec. Da, doresc să vorbesc. Doresc, domnule președinte. În primul rând, consider comportamentul colegilor noștri că este lipsit de respect și inacceptabil într-un parlament ca acesta. Este scandalos ceea ce faceți. Este o rușine. Nu vă gândiți decât la un lucru, să votați și să mergeți acasă. Am lucrat pe un uh, raport uh, important. Măcar aveți respectul să îi ascultați pe cei care sunt aici sau plecați din această sală. După ce am dat uh, liber uh, mâniei mele, mai am câteva cuvinte de spus. O să votați uh, asupra acestui raport și vreau să uh, mulțumesc uh, colegilor din Comisia pentru Pescuit și președinte Carmen Fraga, care a, au acceptat să-mi încredințeze acest raport și această temă. Doresc să mulțumesc raportorilor din umbră, doamnei Reimers, Capula Santos, și doamna Lovin pentru contribuția la dezbateri și pentru amendamente. Vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au aflat la baza acestui uh, raport. Reprezentanții de la Uh, Digi3, și uh, Digi Mare. Mă gândesc la Mirian Garcia Ferrer de la DG Commerce și Apilar Milat, Cristian Rambo și Ioan Ranco de la DG Mare. Vreau să mulțumesc, uh, domnule Maria, pentru că sunteți prezent aici, precum și domnului de Gucht. Chiar dacă răspunsurile date de comisarul de Gucht uh, nu m-au satisfăcut întru totul. Mulțumesc lui Oliver Jimenez, asistentei mele și o mențiune specială pentru Filip Miscar, care m-a ajutat foarte mult la acest raport și uh, m-a susținut în elaborarea lui și vă mulțumesc uh, anticipat pentru votul dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you, Mr. Cade. Domnul de in de nu a răspuns uh, din cauza zgomotului din sală. Îmi cer scuze comisarilor reprezentanți aici uh, pentru condițiile din sală. Vom trece acum la vot. Everything.